So, dear colleagues, I think we are able to start the meeting. Dragi colegi, cred că putem începe reuniunea. Dragi colegi, dragi colegi, o să începem uh, acum reuniunea Comisiei Agri. Uh, bun venit uh, călduros tuturor celor prezenți aici în sală. Observ că um, tot mai mulți colegi și colegi uh, se întorc la, Bru- la Bruxelles, ceea ce mă bucură foarte mult. În același timp, permiteți-mi să spun bun venit și colegilor și colegelor care ne urmăresc, care sunt alături de noi prin videoconferință de acasă. Există un ecou, sună domnul președinte, și reuniunea de astăzi este transmisă pe internet și avem uh, interpretare în opt limbi, franceză, germană, italiană, engleză, spaniolă, lituaniană, polonă și română. Aș dori să vă, uh, vă aduc din nou aminte, dacă este posibil să nu dați citire intervențiilor și colegii de acasă sunt rugați să verifice că le este pornită camera pentru ca intervențiile lor să poată fi și interpretate. Și este mult mai simplu dacă nu, uh, nu citiți intervențiile. Și aș dori uh, să vă aduc aminte um, și celor prezenți în sală că sunteți rugați să purtați măștile și Um, pe parcursul, pe parcursul întregii ședințe puteți să le dați jos doar atunci când luați cuvântul. Am ajuns la punctul 3 de pe ordinea de zi, adoptarea proceselor uh, verbale a ședințelor din 15 aprilie, 27-28, 30 aprilie, 7 mai, 11, 20, 26 mai și 2 iunie. După cum puteți vedea, a fost uh, foarte activ în uh, ultimele săptămâni și dacă nu există obiecții, procesele verbale respective sunt uh, adoptate. Și ajungem direct la punctul 4 de pe ordinea de zi. Aici îi spun un bun venit călduros uh, domnului comisar responsabil pentru mediul conjurător, uh, oceane și pescuit, dragă domnule comisar Sinkeviciu, Sinkevicius, bine ați venit în uh, Comisia Agri. Astăzi ne veți prezenta um, strategia, noua strategie privind uh, biodiversitatea și cred că puteți să vă dați seama cât de interesați suntem noi cei care facem parte din Comisia Agri vis-a-vis -vis de modul în care ne veți prezenta această strategie. Ne interesează care considerați că vor fi consecințele acestei strategii pentru agricultura, care sunt uh, concluziile la care ați uh, ajuns, în care considerați că vor fi până la urmă consecințele majore din uh, domeniul agricol. Există câteva obiective care sunt uh, discutate pe larg în, uh, de către opinia publică, de exemplu, 10% din suprafețele agricole care nu ar trebui să mai fie exploatate sau obiectivul de 25% um, pentru a avea, pentru a avea o agricultură de tip um, biologic și am dorit să aflăm care este evaluarea impactului, dacă vă gândiți la evaluarea a impactului înainte acestei propuneri legislative, dacă puteți să ne spuneți care sunt rezultatele unei asemenea evaluări a impactului pentru a înțelege care sunt consecințele asupra siguranței aprovizionării cu alimente a populației din Uniunea Europeană. Pentru noi este important ca atât uh, consecințele ecologice cât și cele socioeconomice să fie cântărită cu toată grija și să încercăm să atingem acest obiectiv împreună cu agricultorii și nu să le impunem uh, împotriva dorinței acestora. Și acum, domnule comisar, v-aș da cuvântul pentru intervenția dumneavoastră introductivă, care ar trebui să dureze aproximativ 15 minute, după care o să avem o rundă de coordonatori, fiecăruia dintre acestea revenindu-le câte uh, un minut și jumătate, după care avem o listă de 27 de colegi care s-au înscris la cuvânt. Fiecare dintre aceștia vor avea la dispoziție câte un minut și, domnule comisar, vă dau cuvântul. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, bună ziua tuturor, indiferent de unde participați la această videoconferință. M-am întâlnit cu numeroși dintre dumneavoastră în mod bilateral în ultimele săptămâni și luni și mă bucură, desigur, mm, să am ocazia să mă întâlnesc pentru prima dată cu întreaga Comisie Agri, chiar dacă într-un context uh, virtual. Știți că pentru mine o relație puternică între Comisie și Parlamentul European este foarte importantă și aici mă gândesc la o cooperare strânsă cu toate uh, comisiile vizate de activitatea mea uh, de comisar pentru, responsabil pentru mediu, oceane și pescuit. Uh, politica de mediu și cea agricolă trebuie să meargă mână în mână și aș dori să îmi aduc contribuția la un dialog deschis și constructiv uh, purtat cu agricultori și să le sprijin eforturile pentru a ajunge la o agricultură mai uh, Uh, durabilă. Deci îți mulțumesc foarte mult, Norbert, și vă mulțumesc tuturor pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Sper că acest schimb de opinii va, nu va fi decât primul dintr-o serie care vor urma în, urmă, în uh, în, urma următorii ani. S-au întâmplat multe de când ne-am început uh, mandatul. Pandemia COVID-19 nu ne-a afectat doar sănătatea și viețile, dar a adus provocări lipsite de precedent la adresa sistemelor noastre de sănătate și uh, afectat economiile globale și pilonii pieței interne. Multe uh, țări încep să mm, relaxeze măsurile de izolare și uh, transmit toate cele bune celor care suferă și mai ales sunt alături de cei care și-au pierdut membrii ai familiei sau prieteni. Știm în continuare prea puține lucruri despre acest virus și vom avea nevoie de luni și ani întregi pentru a înțelege în totalitate și pentru a putea interpreta, uh, interpreta în mod corect consecințele și efectele acestui virus asupra vieților, economiilor, societăților și mediului conjurător. Dar cred că am tras deja uh, prime învățăminte de pe urma acestei crize. Am învățat cât de valoros este să um, acționăm împreună într-un mod coordonat și solidar. În urmă, mm, la 70 de ani după declarația lui Robert uh, Schumann, este o chestiune mai uh, valabilă ca niciodată. Mm, ne-am adus din nou aminte cât de puternic este natura și cât de important este să păstrăm sănătatea planetei pentru a ne proteja uh, propria sănătate. Și această criză ne-a demonstrat că nu am fost suficient de pregătiți și ne-a demonstrat că poate nu am dat atenția cuvenită avertismentelor uh, pe care ni le-au dat oamenii de știință această criză ne-a învățat că um, comportamentele, obiceiurile, normele pot fi uh, schimbate și că se pot schimba rapid. Uh, și, în fine, această criză ne-a demonstrat cât de mult depinde agricultura de lucrătorii uh, sezonieri, cât de mult depindem de importurile de furaje, cât de dependente sunt economiile noastre de resurse primare importate din exterior și cât de vulnerabile, în general, sunt lanțurile de aprovizionare. Însă am văzut uh, și o capacitate impresionantă de rezistență a lanțului uh, um, de aprovizionare cu uh, alimente și mai ales a agricultorilor, de a se adapta la uh, circunstanțe care se schimbă atât de, de, de rapid. Eforturile colective ale agricultorilor au uh, permis aprovizionarea cu alimente a cetățenilor peste tot în Uniunea Europeană și trebuie să se bucure de recunoașterea și aprecierea din partea noastră. După mai multe luni de activitate intensă, am adoptat noua strate- strategie privind biodiversitatea împreună cu strategia de la vermă la farfurie în data de 20 mai. Ambele își aduc contribuția la același uh, obiectiv de bază, să per- permită societății noastre să trăiască respectând limitele planetare, acum acum și în viitor. Trebuie să ne gândim și la generațiile tinere și la tipul de lume pe care dorim să le o lăsăm moștenire în următorii ani. Respectarea limitelor planetare, printre altele, înseamnă că modul în care producem uh, alimente, mare sau uh, pe uscat, uh, uh, își aduce contribuția la sănătatea noastră, la bunăstarea, dar și la sănătatea ecosistemelor și a resurselor naturale, care reprezintă baza fără de care nu ar exista viață pe această planetă. Foarte mulți agricultori deja încearcă, depun eforturi să producă în mod durabil, însă în, în, în întregimea sa sistemul agricol este departe de uh, durabilitate. Și știm că amprenta uh, de mediu și climatică a sistemului actual um, de producere de um, alimente în Uniunea Europeană de, um, depășește de două ori limitele naturale plan, uh, planetare. Avem nevoie de o modificare cu caracter transformativ pentru a ne, pentru a ne asigura că avem alimente sănătoase pentru și venituri uh, adecvate pentru agricultori și pentru pescari uh, în Uniunea Europeană. Uh, am auzit că dacă am adoptat această strategie privind biodiversitatea, am transmite, în toiul acestei crize corona, am transmite un uh, semnal greșit. Aș dori să vă explic de ce Comisia Europeană a ales tocmai acest moment pentru a prezenta această strategie. Strategia privind biodiversitatea devine mai uh, valabilă și mai necesară, mai ales după ce am văzut impactul acestei crize și care sunt punctele vulnerabile ale, ale societăților și economiilor noastre. Um, restaurarea și protecția biodiversității au devenit mai relevante ca niciodată, mai ales acum, pentru că am văzut cum dăunarea ecosistemelor uh, își poate aduce uh, o contribuție majoră la apariția unor asemenea focare de uh, de maladii cu consecințe dramatice pentru noi toți. Uh, respectarea obiectivelor ambițioase din Pactul Ecologic European nu înseamnă că trebuie să creăm obstacole suplimentare în calea redresării economice a Uniunii Europene. Din potrivă, este vorba de crearea condițiilor prin care societățile și economiile noastre să devină mai uh, rezistente și această nouă strategie a biodiversității se, reflectă, se referă la uh, puncte cheie, cum ar fi folosirea uh, nedurabilă a terenurilor, uh, supraexploatarea nat- uh, resurselor naturale, schimbările climatice, poluare, speciile uh, Um, invazive și este foarte important pentru planul de redresare economică a Uniunii, a Uniunii Europene, este important să furnizăm uh, și uh, oportunități imediate de uh, redresare a economiei europene. Chestiunile care țin de biodiversitatea trebuie să devină parte din întregul plan de redresare economică a Uniunii Europene. Această strategie este una ambițioasă, dar echilibrată în același timp. Propune obiective obligatorii pentru a Uh, îmbunătăți ecosistemele dăunate în, în acest moment pentru a readuce polonatorii pe terenurile agricole, să reducem uh, poluarea, să ne înverzim uh, orașele, să avem activități agricole, mai multe activități agricole uh, biologice. Această strategie prezintă câțiva, propune câțiva pași concreți pentru ca uh, biodiversitatea să-și revină până în 2030. Este vorba, printre altele, ca 30% cel puțin din uh, terenul uh, și apele europene să fie uh, zone protejate și gestionate în mod eficace. Noi uh, încercăm să răspundem acestei provocări generaționale legate de a pune capăt declinului uh, biodiversității. Știința ne-a spus că trebuie să, ca, ca sistemele agricole să rezistă testului viitorului, pentru că dacă nu vom uh, rezolva această problemă a biodiversității și a schimbărilor climatice, agricultura va fi prima care va avea de suferit, de exemplu, datorită dispariției albinelor. Uh, a number of years Deja de ani de zile uh, fermierii au avut de uh, suferit și modul în care producem noi agricultura ar trebui să fie benefic în primul rând pentru agricultori și ar trebui să stabilească, să determine de asemenea modul în care ei sunt percepuți de cetățeni și consumatori. Strategia pentru biodiversitate propune ca 10% din terenul agricol să fie, să aibă um, trăsături de mare diversitate cum ar fi, de exemplu, benzi lăsate cu flori sau garduri vii. Și scopul este să avem din nou elemente structurale care au fost atât de tipice pentru peisajul agricol și pentru productivitate de-a lungul secolor, dar care s-au pierdut în ultimii ani, în ultimele zeci de ani. Dacă recăpătăm aceste elemente peisagistice, vom avea beneficii multiple, directe și indirecte pentru uh, fermieri și pentru productivitate, mai ales în ceea ce privește control dăunătorilor, o polinizare sporită, combaterea schimbării climatice, dar și protecție împotriva eroziunii solului și a lipsei de fertilitate și împotriva inundațiilor. Un sfert din terenul agricol ar trebui să fie bio până în 2030 și impactul asupra mediului al sectorului agricol ar trebui să se reducă în mod semnificativ până în 2030. Agricultura bio este o poveste de succes. Creșterea consumatorilor uh, e mm, mai mare decât producția. Pe lângă asta să nu uităm că în majoritatea statelor membre fermele bio fac profituri mai mari decât uh, fermele convenționale și vrem să creștem și mai mult cererea pentru alimentație organică și de aceea Comisia va propune un nou plan de acțiune pentru agricultura bio. Mai mult, strategia pentru biodiversitate împreună cu strategia Farm to Fork propune o reducere cu 50% a utilizării și riscurilor pesticidelor sau a altor pesticide mai periculoase. O reducere de asemenea cu 50% a vânzărilor de substanțe antimicrobiene folosite pentru animale și aquacultură și o reducere de 50% a pierderii de nutrimenți din cauza fertilizării. Și propune de asemenea uh, să ducă la sporirea numărului de insecte polinizatoare. Aceste obiective se sprijină între ele, cum ar fi Um, o mai bună diversitate duce la un control mai bun al dăunătorilor, care e bun pentru, pentru fermierii bio. Și, de asemenea, dacă sunt mai multe ferme organice, se reduce cantitatea de pesticide folosite și, bineînțeles, uh, toate acestea trebuie făcute fără să punem în pericol securitatea alimentară. Haideți să vă explic de ce totuși acest, această frică nu este întemeiată. UE este cel mai mare exportator de hrană din lume. Chiar înainte de criza COVID, exporturile de hrană aveau un surplus, un excedent de 39 de miliarde în 2019. Chiar și în primele luni ale crizei, exportul din agricultură au rămas stabile și au crescut față de anul trecut. Și nu există ca riscul ca UE să nu uh, își poată acoperi nevoile de hrană. După cum am spus, dacă facem față acestei crize a biodiversității, uh, dacă nu facem față acestei crize, fermierii vor suferi cel mai mult. Și dacă protejăm biodiversitatea, vom avea o agricultură pe termen lung, vom avea securitate alimentară pentru următoarele generații. Uh, de asemenea, vom avea beneficii în ceea ce privește productivitatea, mai ales prin polinizare și sănătatea terenurilor și vom și dacă vom avea o mai mare producție bio, prețurile vor fi mai bune pentru fermieri, vom avea condiții și o diversitate mai bună pentru agrosisteme, vom avea o rezistență mai mare a sectorului la schimbarea climatică, la riscuri de mediu sau șocuri socioeconomice și în același timp vom crea locuri de muncă, fermele organice sau în turismul rural sau recreativ. Impactul o reducere modestă, o, impactul unei reduceri modeste a producției din cauza trecerii la agricultura bio va fi compensat, mai ales dacă ținem cont și de măsurile anunțate în strategia Farm to Fork pentru a reduce risipa de alimente și pentru a promova schimbări alimentare. Dacă vom avea o dietă cu mai puțină carne și lactate, vom reduce cantitatea de terenuri necesare pentru producția de alimente. Sunt conștient de faptul că această tranziție va fi o oportunitate, dar și o provocare pentru mulți fermieri și de aceea va trebui să adaptăm noi tehnici, noi modele de afaceri și pentru asta va fi nevoie de eforturi. Însă fermierii sunt cei care păstrează sănătatea terenurilor noastre și ei trebuie să joace un rol esențial. Ei trebuie să fie implicați și vreau să vă asigur că eu iau foarte în serios îngrijorările agricultorilor. Deja am avut mai multe discuții cu reprezentanții agricultorilor și voi face tot posibilul pentru a-i convinge că această strategie nu a fost elaborată în pofida lor, ci pentru ei și că vor avea de câștigat, va avea de câștigat sectorul agricol. Vreau ca implementarea să fie inclusivă și voi face tot posibilul pentru a mă asigura că agricultorii să se simtă implicați. Și sunt încurajate rezultatele din consultările publice recente, care arată că majoritatea agricultorilor uh, consideră că mediul înconjurător este important. O mare parte dintre ei, 57%, acordă prioritate în PAC sprijinului pentru mediu și climă, iar 64% cred că PAC ar trebui să facă mai multe pentru a proteja mediul. Și reforma PAC reformată va fi esențială pentru implementarea strategiei de biodiversitate. Noile modalități de a lucra, lucra prin uh, planurile strategice PAC naționale vor permite statelor membre să stabilească propriile obiective de PAC pe baza unor condiții și nevoi locale. Și pentru a primi sprijin pentru venituri, fermierii vor adopta practici uh, uh, benefice mediului. Propunerile din cap, de asemenea, vor, din, din PAC vor uh, veni de asemenea și cu ecoschemele care vor răsplăti agricultorii pentru practicile bune. Și vom uh, acorda o atenție deosebită așa numitor obiective pentru Green Deal, cel care țin din strategiile de biodiversitate și Farm to Fork vom cere statelor membre să stabilească valori naționale explicite pentru acele ținte, ținând cont de situația lor specifică și de recomandări. Și pe baza acestor valori, statele membre vor identifica măsuri necesare în planurile lor strategice. Vrem să ne asigurăm că fermierii sunt în centrul acestei transformări și că au la dispoziție tot ce le trebuie, toate mijloacele și asistența necesară pentru a face această schimbare. Probabil că ați văzut că în planul de redresare recent, Comisia propune 15 miliarde în plus la uh, cap pentru dezvoltare rurală. Fondul agricol pentru dezvoltare rurală îi va ajuta pe fermieri și va ajuta zonele rurale să facă această tranziție ecologică, să sprijine investiții și reforme, ceea ce va fi esențial pentru a atinge obiectivele ambițioase de mediu ale Uniunii. De asemenea, va spori rezistența sectorului agroalimentar și va oferi uh, posibilitatea și uh, marja necesară pentru a gestiona crizele. Mecanismul pentru o tranziție justă îi va sprijini pe cei mai afectați prin investiții care vor fi mai atractive și, propun, și propunând un pachet uh, de sprijin finanța, financiar în valoare de cel puțin 140 de miliarde, așa cum s-a anunțat în planul de redresare. Actuala PAC și viitoarea PAC oferă o serie largă de instrumente pentru a-i sprijini pe fermieri pentru a le aduce beneficiilor și comunităților lor. Această transformare pe care o propunem este necesară, este nemai întâlnită, însă va funcționa doar dacă va funcționa pentru toată lumea. Strategia pentru biodiversitate, bineînțeles, că se referă și la mările și oceanele noastre. Oceanele acoperă cam 70% din planetă și sunt esențiale pentru a atenua schimbarea climatică. Însă, dacă vrem să ne putem baza pe oceane și mări pentru a combate schimbarea climatică și pentru a produce uh, hrană, trebuie să ne asigurăm că ecosistemele marine sunt sănătoase și reziliente și pentru implementarea reușită a strategiei de biodiversitate în domeniul marin, vom avea nevoie de o contribuție a sectorului agricol, de asemenea. Poluarea mărilor prin nitrați și pesticide care provin din sectorul agricol are efecte devastatoare asupra stocurilor de, de pește, care a dus practic la o prăbușire a anumitor stocuri în Baltică. Marea Baltică, bineînțeles că e o mare care pentru mine are o importanță deosebită. Uh, și mă îngrijorează foarte mult situația acestei mări. De aceea am invitat ministrii de agricultură, pescuit și mediu din statele riverane uh, în Lituania la o conferință pe care o voi organiza pe 28 septembrie pentru a discuta despre aceste provocări. Doar dacă avem o abordare holistică în ce privește mediul, agricultura și pescuită și dacă actorii relevanți își asumă responsabilitatea și discută între ei pentru a găsi o soluție comună, doar așa vom putea face față problemelor crescânde care uh, planează asupra acestor ecosisteme și asupra activităților economice care depind de acestea. Și sper de asemenea ca și dumneavoastră să mă ajutați în această privință. Însă eforturile noastre nu vor fi suficiente. Întreaga lume, toată lumea trebuie să se implice pentru a pune capăt pierderii de biodiversitate și UE trebuie să fie un exemplu. Această strategie lansează, a lansat un proces pentru a îmbunătăți guvernanța biodiversității la toate nivelurile și va fi practic planul, matrița pe care uh, se va baza poziția UE la summitul ONU cu privire la biodiversitate, care va fi la New York în septembrie, și la cea de-a 15-a conferință a părților la Convenția cu privire la diversitate biologică de la Kunming de la anul. Domnilor și domnilor, eu cred că dacă facem tot efortul pentru a implementa în mod reușit această strategie, investim în asigurarea de viață a copiilor și nepoților noștri. E calea pe care ne-o arată și știința și nu ar trebui să permitem ca această criză COVID să compromită tranziția noastră ecologică. Trebuie să ne revenim să fim mai buni după criză. Această strategie nu este sfârșitul acestui proces, ci doar începutul. Urmează discuții în Parlamentul European, la Consiliu și cu alte părți implicate, discuții care de-abia au început. Ceea ce contează acum este cum vom pune în practică aceste obiective ambițioase și despre asta vom discuta și asta vom stabili împreună. Aștept cu mare nerăbdare să colaborez strâns cu dumneavoastră în următoarele săptămâni și luni Acum, țin să vă mulțumesc pentru atenție și bineînțeles că sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la întrebări în măsura posibilă. Vă mulțumesc! Comisar. Um, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Cred că vă puteți da seama că vă așteaptă o sumedenie de întrebări și am impresia că mm, unii colegi uh, au avut idei de a vă adresa noi întrebări pe parcursul intervenției și prezentării dumneavoastră. Haideți să începem cu runda coordonatorilor. Uh, Herbert Dorfman este primul din partea PPE, un minut și jumătate. Bună seara, vă mulțumesc, domnule comisar, că putem să avem acest uh, schimb de opinii. Cred că principial biodiversitatea este în interesul agricultorilor care au nevoie de biodiversitate pentru ca agricultura să supraviețuiască. Însă ceea ce lipsește la această, biodiv- această strategie și uh, a lipsit uh, și din prezentarea dumneavoastră. Există uh, Uh, milioane de exploatații agricole foarte diferite, cu practici agricole foarte diferite în Europa și, fără niciun fel de îndoială, cred că există practici agricole care reprezintă o problemă pentru biodiversitate. Însă, uh, ca urmare a activităților agricole, de exemplu, apare și o anumită biodiversitate. Deci, agricultorii au un rol foarte important în uh, păstrarea Uh, biodiversității din Europa, respectiv au un rol important să în, când vine vorba de a crea biodiversitate în Europa. Deci cred că trebuie să facem o diferență mai clară și să punem accentul mai mult pe uh, această a doua dimensiune de creare de biodiversitate, astfel încât ca cei care creează o biodiversitate să fie și uh, răsplătiți. Sunt de acord cu dumneavoastră că, într-adevăr, piața, forțele pieței, uh, îi răsplătesc pe aceștia pentru că oamenii sunt dispuși, de exemplu, să plătească mai mulți bani pentru uh, alimente de, de, de o calitate mai bună. Însă acest lucru nu prea reiese din uh, propunerile Comisiei, uh, Comisiei Europene. Uh, Comisia Europeană consideră că subvențiile agricole ar trebui să uh, Uh, fie plătite dacă, în funcție de uh, vaca care era în posesia cuiva în urmă cu 20 de ani și nu în funcție de activitățile care se desfășoară acum în mod uh, concret în zilele noastre. Deci, poate Comisia ar trebui să înțeleagă care este contribuția pozitivă a fiecărui agricultor, astfel încât fiecare dintre aceștia să fie și răsplătiți în mod adecvat. Acesta ar fi cel mai bun serviciu pe care îl putem aduce noi biodiversității. Mulțumesc, Clara Aguilera, acum în numele Eșida. Bună tarde! Mulțumesc foarte mult! Aș vrea în primul rând să salut pe domnul comisar. Bun venit, domnule comisar, la grupul nostru. Salut faptul că ați spus că politica agricolă și de mediu trebuie să meargă mână în mână și faptul că ați început cu Comisia de Agricultură uh, această dezbatere Uh, pentru că recent n-am dezbătut uh, prea mult uh, pe temele de mediu și cred că trebuie să lucrăm împreună pe cele două aspecte. Domnule comisar, aș vrea să tratez două teme aici. În primul rând, referitor la protecția naturii, în document se spune că Uniunea Europeană trebuie să protejeze cel puțin 30% din suprafața terestră și 10% din aceasta protejată foarte strict. În 2020, Comisia Europeană, statele membre și Agenția pentru Mediu vor prezenta criteriile și liniile directoare. Și vreau să vă întreb care este rolul Parlamentului, pentru că dacă în 2020 aveți de gând să prezentați aceste uh, documente, înțeleg că Parlamentul nu va avea nimic de spus și asta mă îngrijorează. O a doua întrebare, în legătură cu uh, întărirea sănătății și uh, sănătatea și securitatea și mm, volumul uh, de pădurilor, suprafeței împădurite și în Spania este o temă la care lucrăm de peste 10 ani. De aceea mi se pare foarte bine să se crească volumul de suprafață împădurită, însă se vorbește foarte puțin despre conservarea și de starea bună a sănătății acestor păduri. Mulțumesc! As nächstes Ulrike. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Ulrike Müller în numele grupului Renew. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Protecția mediului conjurător și, în mod special, protecția biodiversității este foarte importantă pentru noi toți. Și știm cu toții că și agricultura trebuie să-și aducă o contribuție din acest punct de vedere. Însă, eu cred că strategia dumneavoastră se îndreaptă într-o direcție greșită și aș dori să vă dau câteva argumente în acest sens. Um, suprafețe de, suprafețele dedicate biodiversității în, în agricultură, așa cum s-a referit la acest punct și antevorbitoarea mea cu Natura 2000. Dacă este să mă gândesc la faptul că ar trebui să fie extinsă supra, suprafața, uh, suprafața, suprafețele din Natura 2000, atunci ar rămâne tot mai puține terenuri uh, arabile, agricole disponibile, deci presiunea ar crește și mai mult asupra uh, biodiversității până la urmă. Terenurile agricole sunt expuse și ele dăunătorilor și este foarte greu ca un teren deja um, schimbat, a cărui scop a fost schimbat, să mai fie transformat din nou. Deci, mie mi se pare că trasarea, stabilirea unei anumite suprafețe, unui procent a suprafeței care să fie dedicată biodiversității, reprezintă o intervenție majoră în uh, drepturile uh, proprietarilor uh, agricoli. Și cred că trebuie să ținem, trebuie să ținem seama de cererea reală de produse biologice alimentare și abia apoi să reacționăm, să satisfacem această cerere, pentru că dacă nu, pur și simplu prețurile vor exploda. exploda. Deci haideți să privim uh, înainte, să căutăm și să găsim și soluțiile uh, soluții practicabile din punctul de vedere al soluțiilor de protecție a culturilor, de exemplu. Și așa strategia va avea uh, succes mai mare decât uh, cea propusă de dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Ivan David, din partea IDE. According to official reports, but also as a tourist and former amateur entomologist, I have observed că, din păcate, calitatea conexiunii este foarte proastă. Nu reușesc să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 He's out. Okay, then we try. Da, am pierdut legătura. O să încercăm mai târziu. Are acum cuvântul domnul Hoisling în numele verzilor. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru această ocazie de a putea discuta cu dumneavoastră. Eu personal și ca agricultor biologic vă susțin uh, strategia dedicată biodiversității. Însă mă întreb, uh, am, am întrebări legate de implementarea acestei uh, strategii. Lucrurile sunt prea uh, nebuloase. Spuneți că 30% din suprafață ar trebui să se bucure de, de o protecție. Dacă este să mă uit la ce se întâmplă cu fauna și cu flora actuală, strategia, strategiile pentru acestea nu prea avem succes aici și uh, Spuneți că statele membre, prin planurile lor strategice, trebuie să dovedească că uh, au reușit să atingă um, obiectivul de 30% din suprafață care să fie uh, protejată. Eu nu prea cred că este credibilă strategia dumneavoastră de, de implementare. Um, lucrurile nu, se, nu vor fi posibile dacă nu schimbăm cu nimic politica agricolă și nu vom, schimba, nu vom schimba nimic nici la uh, Uh, politica comer- uh, comercială a acordurilor de liber schimb pe care le încheiem. Ați spus că acordul cu Mercosur, de exemplu, ar fi unul uh, bun. Păi nu este atât de bun dacă dorim în același timp să ne schimbăm și agricultura. Nu putem continua cu importurile de soia, de exemplu. Deci, apelul pe care vi-l adresez în mod urgent este să ne prezentați niște măsuri mai concrete privind implementarea acestei strategii și aș dori să spun cu toată claritatea, trebuie să ne îndepărtăm de la această politică de a produce carne ieftină pe care apoi să o exportăm. Știți care sunt problemele din uh, abatoarele germane cu sute de uh, lucrători infectați de Uh, coronavirus. Deci, uh, până la urmă, nu doar mediul înconjurător are de suferit datorită acestui sistem de a produce carne în Europa, ci și uh, oamenii. Deci, din punctul meu de vedere, propunerile noastre de implementare sunt prea puțin concrete, trebuie să deveniți mai uh, concret și să puneți la dispoziție și fondurile financiare necesare pentru ca agricultorii să o ia pe această uh, direcție. Mulțumesc, domnul Cușmic, în numele ECR. Mulțumesc domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru o prezentare extrem de interesantă. Pe mine mă interesează foarte mult biodiversitatea în agricultură. Pe mine și pe toți uh, agricultorii, nu i nevoie să mai spunem. Iar obiectivele care au fost uh, formulate mi se par ambițioase și complexe în același timp, iar ele vor fi extinse în 10 ani. Păcat că uh, Comisia, atunci când a prezentat strategia, nu a dorit să analizeze și rezultatele uh, în ceea ce privește modificarea veniturilor agricole și așa mai departe, pentru că nu avem date în legătură cu aceste aspecte, dar trebuie să fim conștienți de faptul că producția va scădea. Și atunci ne putem întreba dacă vom avea fonduri pentru a oferi compensații fermierilor pentru scăderea producției, sau dacă aceasta va afecta producția, dacă va scădea și va fi înlocuită cu importuri din țări terțe, țări care să nu aibă o strategie în ceea ce privește biodiversitatea. Din informațiile pe care le-am primit noi, am văzut că se poate vorbi chiar și de 75 de milioane de tone anual pentru alimentele de bază. Iată ce importuri ar putea veni în Uniunea Europeană. Și începând de aici apare o altă întrebare și anume ce uh, comportament vom avea noi față de acordurile pe care le avem cu țări terțe. De exemplu, ce se întâmplă cu Mercosurul. Sau dacă vom accepta aceste acorduri fără să atragem atenția asupra faptului că acolo agricultorii nu au astfel de obligații. Dumneavoastră nu le-ați menționat, dar bănuiesc că va fi o temă importantă pe viitor pentru că va trebui să susținem agricultura europeană. Mulțumesc! Flanagan. Vă mulțumesc. care cuvântul domnul Flanagan în numele GUE. Thank you, uh, Commissioner. Um, uh, Mulțumesc, domnule comisar. Din păcate, sunetul este prost. Spuneați că s-ar putea să fie consecințe grave asupra fermierilor. Din păcate, nu se poate interpreta. Sunetul este foarte prost și se întrerupe frecvent. Extension role. all quotes from yourself. Yet, our commissioner wasn't at the launch. If we are such an integral part of this, which I believe we are. Domnule comisar, dacă noi suntem atât de implicați și cred că suntem implicați, vreau să îmi explicați dacă puteți. Vreau să vă întreb, dacă jucăm un rol atât de important, cum de Comisia de Agricultură are un rol din ce în ce mai mare? pentru că până la urmă e vorba de bani și sumele uh, pe care le avem sunt limitate și va trebui să folosim cât mai bine banii de care dispunem. Așa cum a spus și domnul Dorfman, este vorba și de o convergență internă și dacă trebuie să facem asta, va trebui să luăm banii de la fermele mari și să le dăm spre cei care au cea mai mare nevoie de acești bani. Care este poziția dumneavoastră în legătură cu convergența? Pentru că Comisia nu susține convergența 100%. Vă mulțumesc. Din păcate avem uh, probleme tehnice uneori. Văd că colegul nostru David este din nou uh, alături de noi. Vă rog. Contact. I will only allow myself to repeat my questions. Am să repet întrebările mele. În primul rând, vreau să vă întreb dacă aveți uh, proiecte care să țină cont de planul dumneavoastră ambițios de a cheltui bani publici. În al doilea rând, cum ar trebui să distribuim fondurile? Și în al treilea rând, dacă ați discutat aceste obiective cu reprezentanții uh, statelor, pe de altă parte, în ce măsură promovarea biodiversității în Europa va duce la distrugerea naturii în zonele rurale? Sunetul este foarte prost, un sunet metalic, nu putem interpreta decât pe bucățele, ne pare rău. Vielen herzlichen Dank, das war die Runde. Vă mulțumesc. Aceasta a fost runda coordonatorilor. Și vă dau cuvântul, domnule comisar, uh, pentru o primă rundă de răspunsuri, în jur de 5 minute, vă rog. Thank you very much, honorable. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor europarlamentari, pentru întrebările dumneavoastră. În primul rând, domnului Dorfman. Aș vrea să-i răspund în ceea ce privește răsplătirea uh, fermierilor. Cred că într-adevăr, trebuie să facem o diferențiere între practicile agricole diverse și vom analiza această posibilitate la momentul implementării strategiei. Iată de ce este important să lucrăm cu agricultorii, să susținem tranziția pentru a ajunge la practici care să respecte mediul și pentru a ne asigura că aceștia vor reuși. Așa cum spuneam în discursul meu introductiv, îmbunătățirea ecosistemelor va spori rezistența uh, sectorului la tot felul de șocuri uh, economice, sociale și de mediu, creând noi locuri de muncă în același timp. Iar strategia pentru biodiversitate va întări sistemul uh, Uh, agricol și de mediu și va facilita uh, implementarea măsurilor de adaptare, va scădea costurile de producție și ne va aduce mai aproape de o mai mare durabilitate. Asta înseamnă și prețuri mai bune pentru fermieri, deci până la urmă se pot combina profitabilitatea și durabilitatea iar fondurile suplimentare pentru fondul de dezvoltare rurală pe care l-am propus uh, pe 27 mai ar trebui de asemenea să ajute fermierii pentru a atinge aceste obiective de durabilitate pe termen lung și pentru a rezista mai bine. Pentru doamna Aguilera, o protecție a 30% din suprafață și 10% protecție strictă, iată, acesta este un obiectiv uh, dorit de noi, așa cum se reflectă și în rezoluțiile Parlamentului European și pot să vă spun că întotdeauna sunt foarte respectos față de ce are de spus uh, uh, colegiitorul și ascult uh, sugestiile venite din partea celor două brațe legislative. Rezoluția Parlamentului asupra biodiversității era foarte clară pe această temă. Bineînțeles că statele membre vor juca un rol important pentru a-și defini ambițiile la nivel național și pentru a vedea uh, cum se partajează eforturile între statele membre la nivelul UE. Tot pentru doamna Aguilera, care spunea că e bine să împădurim, dar trebuie să și protejăm pădurile. Într-adevăr, sunt absolut de acord cu dumneavoastră și cred că nu există o contradicție în termeni. Eu, unul, sunt mulțumit să lucrăm împreună tocmai pentru a atinge ambele obiective. Pentru domnul uh, David. Cred că, în primul rând, era o întrebare legată de șepteluri. În strategia de la ferma în farfurie, Comisia a arătat că agricultura este responsabilă pentru peste 10% din emisiile de gaze cu efect de seră uh, din Europa și aproape 70% din sectorul creșterii animalelor. În plus, 68% din terenul agricol este utilizat pentru creșterea animalelor, ceea ce nu este o situație durabilă. E clar că trebuie să o rezolvăm rapid pentru a atinge obiectivele din pactul verde, mai ales uh, acele uh, locuri unde există o agricultură intensivă și în care uh, poluarea atmosferică și a solului cu nitrat și cu altele a depășit capacitatea sau limitele locale. Însă toate acestea trebuie făcute într-un mod uh, global, uh, ținând cont și de partea consumului. Iată de ce Comisia a arătat uh, că dacă trecem la o dietă care să includă mai multe fructe și legume, mai multe plante, atunci am reduce și impactul de mediu și dăunătorii existenți. Deci, de exemplu, publicitatea uh, cu, pentru produse cu prețuri foarte reduse în acest sens ar trebui să fie evitată. Pentru domnul Hosling. Întrebați despre perspectiva uh, de comercializare pe piață pentru uh, agricultura bio pentru a atinge obiectivele și pentru a asigura durabilitatea sectorului și, bineînțeles, pentru a promova cererea. Noua reformă a PAC oferă instrumente pentru această uh, tranziție, oferind statelor membre posibilitatea de a susține convergența către uh, agricultura biologică și asta se poate face fie în al doilea pilon, fie prin ecoschemele din primul uh, pilon. Cererea există deja la nivelul EU și poate fi promovată. De exemplu, criteriile de achiziții publice sau pentru servicii de catering care au fost adoptate de comisie în 2019 vor permite autorităților publice să crească uh, cererea uh, la nivel local pentru restaurante publice, cantine și altele. Și toate acestea uh, vor întări dimensiunea cererii. În plus, măsurile din uh, PAC și de achiziții publice verzi uh, vor fi susținute de un nou plan al Comisiei pentru agricultura biologică care va susține atât cererea cât și oferta de produse biologice și va asigura încrederea consumatorilor uh, prin campanii de promovare. Domnul Hausling mă întreba și în legătură cu suficiența sau nu a acestor acțiuni propuse în plan pentru a atinge obiectivele noastre și practic sunt trei criterii esențiale pentru a ne atinge obiectivele. În primul rând există un criteriu de timp, este o strategie globală și avem și opțiunea de a introduce niște obiective obligatorii din punct de vedere legal. Până acum niciodată nu s-au propus niciunul din aceste trei elemente și uh, susținerea extrem de mare a Comisiei pentru noul pact verde european e clar că ne va ajuta și va veni cu propuneri pentru a avea noi măsuri implementate. Câteva cuvinte și în legătură cu uh, întrebarea domnului Hausling și a domnului Flanagan în același timp. Uh, care a menționat problema biodiversității la nivelul comerțului. Prin politicile sale, uh, Uniunea Europeană dorește să uh, susțină menținerea biodiversității și asta și prin uh, alte strategii. Domnule comisar, spune președintele, vă rog să finalizați această rundă de întrebări și răspunsuri, dacă puteți. Da, îmi pare rău, dar aș vrea să mai răspund și la întrebarea domnului Cuzmiuc și a domnului Flanagan și am să o fac uh, foarte succint, am să încerc. Dacă pot să răspund cât privește uh, comerțul, Comisia trebuie să evalueze mai bine impactul acordurilor de liber schimb asupra biodiversității. Avem studii în curs și metodologia necesară pentru a o face. Și dacă vedem care sunt uh, consecințele Comisia va veni cu noi propuneri pentru a vedea care sunt produsele asociate cu defrișarea, cum ar fi, de exemplu, soia și așa mai departe, și să forțăm tranziția către o producție și un consum mai durabile. Acum, foarte pe scurt, pentru domnul Cuzmiuc, în ceea ce privește susținerea financiară. Deci, uh, uh, politica de agricultură și de pescuit rămân două instrumente esențiale pentru a asigura o viață decentă pentru fermieri, uh, pescari și familiile lor. Pe de altă parte, Comisia a propus în plus o întărire a bugetului pentru Fondul de Dezvoltare Rurală pentru a susține fermierii și zonele rurale în vederea realizării schimbărilor necesare în contextul Pactului Verde European. Și foarte pe scurt, cât privește studiul de impact pentru toate obiectivele, pentru toate obiectivele, avem o justificare temeinică, științifică și considerăm că obiectivele pot fi atinse și sunt compatibile cu obiectivul de creștere din Pactul Verde. Trebuie să ne amintim că e vorba de o comunicare, iar obiectivele nu sunt obligatorii la momentul acesta, dar dacă ne dorim pe viitor obiective obligatorii pentru împădurire, de exemplu, vom face studii de impact in extenso în conformitate cu standardele Comisiei pentru o mai bună reglementare. Pentru domnul Flanagan, foarte pe scurt, ambele strategii au fost adoptate la nivelul colegiului după dezbatere aprinse și pot să vă asigur că am lucrat îndeaproape, îndeaproape cu comisarul Wojtehovski pe ambele strategii, ne-a ajutat foarte mult pentru evaluarea obiectivelor, angajamentelor și felul în care putem merge mai departe, bineînțeles bineînțeles uh, aducând la masa negocierilor uh, toți uh, fermierii și ceea ce reprezintă ei. Îmi pare rău că am răspuns atât de mult, dar vreau să răspund tuturor. Este. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prima rundă de răspunsuri. Aș dori să-i rog pe ceilalți 27 de colegi să încerce să respecte timpul alocat, pentru că avem deja o întârziere de 20 de minute și are cuvântul prima colega noastră, Merit McGuinness, în numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să mulțumesc uh, pentru dezbaterea pe care am avut-o săptămâna trecută când am vorbit despre defrișare în zona a Amazoniei și vreau să ne dați mai multe informații, să ne spuneți ce se va întâmpla la comisie și când vom avea o legătură clară între agricultură și uh, mediu. Mulți colegi au menționat Mercosurul și noi suntem îngrijorați că asta ar înseamna mai multe importuri de carne de vită în Uniunea Uniunea Europeană și vreau să vă întreb care este coerența atunci când vorbim despre biodiversitate, nu la nivel european, ci global. În ceea ce privește uh, independența față de importurile de carne de vită și să fim uh, corecți față de fermierii noștri, pentru că standardele ar trebui să fie aceleași peste tot, altfel sunt în dezavantaj uh, Credeți că această strategie a dus la o schimbare a volumului uh, de importuri și credeți că strategia dumneavoastră va reduce producția de carne de vită în Uniunea Europeană? Pentru că ați menționat acest lucru. Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Vă mulțumesc. are cuvântul doamna Avram. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc uh, pentru prezență. Aș avea o primă întrebare. Dacă ia Comisia în calcul acordarea de despăgubiri pentru proprietarii suprafețelor care vor intra sub uh, protecție strictă în baza strategiei pentru biodiversitate, mă refer la uh, proprietarii de păduri, dar nu numai, și la fermierii care ar putea fi atinși de această prevedere. În al doilea rând, în cazul agriculturii uh, uh strategia pentru biodiversitate și cea de la fermă la furculiță merg mână în mână, iar fermierii spun că ambele uh, pun o povară mult mai mare pe umerii lor pentru atingerea țintelor, dar e o povară și pentru consumator. De exemplu, în România, dar nu numai, ne-am putea trezi în situația în care nu vom mai putea trata culturi cu nicio substanță activă, pentru că deja peste ani au fost uh, eliminate unele dintre ele, iar din cele care au rămas mai trebuie să reducem jumătate. Și astfel, de exemplu, țara mea riscă să piardă o producție de porumb pe o suprafață de un milion de hectare. Mai mult, agricultura organică înseamnă automat producție mai mică la hectar, dar și o cantitate mai mare de produse biologice la hectar și asta crește enorm costurile alimentelor. Aș vrea să știu dacă se fac studii de impact asupra agricultorilor și a prețurilor alimentelor și dacă da, când le va anunța Comisia? Și având în vedere că agricultura fiecărui stat e diferită, cred că fermierii ar vrea să știe dacă țintele care sunt propuse, în special cea de 25% de agricultură organică, se aplică per total la Uniunea Europeană și uh, fiecare stat contribuie cu cât poate sau există această țintă care este fixă pentru fiecare stat în parte. Vă mulțumesc și aștept să lucrăm împreună la raportul pentru bugetul 2021. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Sarle, numele Rignu. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Chestiunile pe care le tratăm aici uh, și felul în care le abordăm sunt greu de înțeles pentru agricultori. Pe de o parte spunem că ei sunt esențiali, sunt de dreptul indispensabil și pe de altă parte uh, li se spune că sunt responsabili pentru uh, pierderea biodiversității, responsabili pentru proasta calitate în ceea ce privește bunăstarea animalelor și responsabili de asemenea pentru uh, creșterea animalelor uh, care afectează biodiversitatea, deci e greu de înțeles uh, toate aceste contradicții și cred că nu există suficiente răspunsuri pe astfel de teme. Cum ținem cont de faptul că în creșterea animalelor se și captează carbon și cum putem oferi un plan de proteine pentru Uh, fermieri pentru a evita prea multe importuri. Și aici nu avem răspunsuri, însă avem răspunsuri pentru a spune că trebuie să se facă o reducere de 50% la nivelul pesticidelor. Și pe de altă parte, cum putem explica atitudinea Comisiei în domeniul comerțului internațional la ora actuală, când se accelerează uh, negocierile pentru produse alimentare cu Noua Zeelandă, Mexicul și alte țări. Mi se pare de-a dreptul scandalos pentru că discutăm despre progrese în agricultură și schimbări în agricultură destul de mari. Deci această lipsă de coerență, uh, e clar că agricultorii nu o înțeleg și nici măcar noi, deputații, nu înțelegem întotdeauna. Mulțumesc! Next, colegi. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Amaro, numele PP. Yes. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în mod evident, ne dorim să avem o strategie ambițioasă pentru sprijinirea biodiversității. În același timp, ne dorim o abordare treptată a transformării sistemului uh, agricol. În plus, eu cred că um, ar, orice strategie ar trebui să se bazeze pe valori științifice, de exemplu. De mai multe ori a spus că reducerea uh, pesticidelor nu ar reprezenta o amenințare la adresa siguranței uh, alimentare, însă uh, din 2008 în în, Portug- în Portugalia între 2011 și 2018 Uh, consumul de, de pesticide și-a redu- uh, a fost redus foarte mult și Portugalia ar trebui să reducă deci cu 7% în plus acest uh, consum de pesticide și în ce, pe ce temei. Și, domnule comisar, unde trebuie să aibă loc această reducere? La nivel național, regional sau la nivelul exploatațiilor agricole? Vă gândiți și la alte măsuri? Uh, de consiliere, de, de exemplu, dacă vă doriți ca această reformă într-adevăr să fie implementată, agricultorii trebuie să fie alături de dumneavoastră, pentru că dacă nu veți face, uh, nu veți câștiga încrederea agricultorilor, toată lumea va avea de pierdut, agricultorii, comisia și până la urmă planeta. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Andrieu, uh, numele Eșide. Oui, merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că ne-ați prezentat cele două strategii, Farm to Fork și cea cu privire la biodiversitate în cadrul pactului ecologic și vă mulțumesc că ați poziționat agricultura ca fiind un actor principal. Da, spuneați că trebuie schimbat modelul agricol, însă e importantă politica agricolă comună pentru asta. Și aici întrebarea mea. Credeți că sistemul de plăți uh, decuplat e cel mai uh, potrivit pentru a transforma modelul agricol? Avem 27 de planuri naționale și 27 de modele de ecoscheme. Credeți că astea vom putea face față obiectivelor stabilite? Și din punct de vedere bugetar, credeți că vom reuși să finanțăm uh, toate acestea? Și ca să închei, paradoxul care există între comerțul internațional, deși există voința de a reforma pe de o parte și acordul de liber schimb. Deci avem pe de o parte acordul de liber schimb și voința pe care vrem noi să schimbăm lucrurile la nivel comunitar. Și dreptul concurenței de asemenea. Nu credeți că ar trebui să avem o scutire de la anumite reguli OMC acum uh, în ceea ce privește agricultura europeană și modelul acesteia? Vă mulțumesc! Idee. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Limar în numele IDA. Asta mai vielen Dank. Aș dori să vă mulțumesc în primul rând pentru că putem purta această mm, discuție. Protecția naturii, mai ales în agricultură, are un rol uh, crucial mm, pentru că agricultura trăiește de pe urma naturii până la urmă. Însă, agricultorii în toate documentele strategice ale Comisiei se confruntă cu acuzația că ei ar polua uh, terenurile în condițiile în care uh, până acum, într-un mod uh, fiabil, au hrănit o parte tot mai mare a populației și, în plus, au uh, ținut seama și de protecția mediului conjurător. Pentru mine, când vine vorba de această strategie, se pune următoarea întrebare. Lipsesc propuneri uh, propuneri concrete de implementare și mă întreb de unde ați venit cu toate aceste uh, procente. 30% suprafețe uh, biodiverse, 50% reducerea uh, pesticidelor și uh, așa mai departe. Deci toate cifrele pe care le, le propuneți, de unde, uh, de unde provin? Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul uh, Rope în numele verzilor. Ačiū gerbiamas pirmininkė, laba diena visiems, sveiki, ponas komisarė, iš tikrųjų labai ačiū už tą. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc pentru această prezentare, pentru explicațiile pe care ni le-ați uh, furnizat. Explicații uh, legate de această strategie foarte importantă um, pentru a obține rezultate mai bune, toată lumea trebuie să se implice, pentru că obiectivul uh, principal este să avem uh, produse alimentare sigure pe piețele europene, la prețuri accesibile și pentru consumatorii um, no- noștri. Din acest punct de vedere, uh, uh, comportamentul consumatorilor um, este foarte important. Dacă 20% din alimentele uh, achiziționate sunt aruncate, acest lucru reprezintă o problemă, de exemplu. Deci am avea uh, nevoie de măsuri mai eficace pentru a combate și brisipa alimentară. Acest lucru ar aduce cu sine un efect clar. Dumneavoastră v-ați referit la agricultura organică. Este un sector care necesită o atenție uh, specifică și particulară. Uh, pentru că doar așa vom putea lupta împotriva uh, pierderii biodiversității. Mulțumesc, care cuvântul acum doamna Sander din uh, partea PP. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cu toții ne dorim uh, un consum alimentar mai durabil, mai puțin dependent de importuri. Am văzut-o și în timpul crizei COVID. Însă strategia biodiversitate stabilește mai multe obiective care ar implica o scădere a productivității și producției noastre agricole. Mă gândesc la cele trei obiective. Cel puțin 10% din suprafața agricolă utilizată pe pentru scopuri peisagistice sau stabilirea unui obiectiv de 25% agricultură bio, toate acestea vor contribui de asemenea la o scădere a productivității noastre agricole. Ni s-ar reduce din autonomie și din nivelul de securitate alimentară astfel. Am devenit și mai dependenți de importuri care nu respectă valorile noastre de mediu. Prin urmare, domnule comisar, aș vrea să știu cum intenționează Comisia să pună în practic obiectivele propuse fără să pericliteze întregul nostru sistem agroalimentar din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Vrecion, Vrecionova în numele ECR. Okay. Uh, good afternoon, Mr. Chair, dear colleagues, dear Mr. Bună ziua, doamnă președinte, dragi colegi, domnule comisar. Am două întrebări concrete legate de obiectivele prezentate în aceste uh, două strategii. Sunt de acord cu ideea de a folosi mai puține pesticide și așa mai departe, însă ați putea să ne dați mai multe detalii despre cum intenționați să reduceți cu 50% Um, aceste substanțe, pentru că există diferențe imense acum între statele membre. Ar trebui să fie limite la hectar și nu să se ceară o reducere în termeni uh, de cifre relative. Și a doua întrebare, îmi pare rău, dar încă nu înțeleg cum doriți să hrăniți același număr de oameni și uh, Uh, reducând uh, suprafața uh, terenurilor arabile, folosind mai puține substanțe chimice și obținând uh, alimente mai de calitate. Eu chiar nu înțeleg cum poate funcționa așa ceva. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Katainen uh, pentru grupul Renew. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc că sunteți alături de noi Aș dori să-mi exprim îngrijorările um, grave vis-a-vis -vis de intervenția dumneavoastră din Comisia Envi din mai, când ați spus că politica uh, externă ține de competențele Uniunii Europene, că, că politica legată de păduri ține de competențele Uniunii Europene, chiar dacă în tratate uh, contrariul este valabil. Și aș dori să știu, uh, să ne clarificați interpretarea uh, Comisiei față de această chestiune. Și apoi, strategia privind biodiversitatea. Există obiective în lipsa unor, în lipsa unor definiții clare Um, de exemplu, definirea, definițiile pădurilor este, sunt diferite de la un stat membru la altul. De ce Comisia Europeană recurge la noi uh, definiții și nu folosește uh, cele deja uh, existente, um, folosite, de exemplu, în diferite rapoarte um, internaționale, ca de exemplu Forest Europe? Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Noichel în numele Eșida. Vă mulțumesc, stimate domnule comisar. Aș dori să vă sprijin. Eu cred că pe fond uh, aveți dreptate, cred că este momentul oportun și cred că uh, Uh, datorăm acest lucru uh, contribuabilor și anume ca cu toții să ne schimbăm comportamentele, uh, atât consumatorii cât și agricultorii și nu cred că este, este corect să spunem că doar uh, agricultorilor le cerem să-și schimbe comportamentul. Nu, și societățile de transport aerian și așa mai departe, toată lumea trebuie să schimbe uh, comportamentul. Și aș avea câteva întrebări concrete. Uh, care considerați că sunt pașii concreți de care am avea nevoie pentru a merge înainte? Eu cred că avem nevoie de un buget adecvat pentru așa numitele ecoscheme. Un buget foarte clar dedicat acestor ecosisteme. Și apoi, Uh, aș dori să vă întreb o întrebare pe care am, am, am adresat-o și comisarului uh, responsabil pentru uh, agricultură. Uh, considerați că din punctul de vedere al reformei PAC aceste strategii fac, uh, se potrivesc, se aliniază reformei uh, PAC? Considerați că uh, strategia privind biodivers, uh, biodiversității și uh, strategia de la fermă la furculiță uh, Uh, sunt aliniate cu strategia generală agricolă pe care o urmăm acum. Și apoi, o a treia întrebare, importurile de soia, care ne arată că, deși în strategia de la fermă la furculiță ni se spune foarte clar că lanțurile de, apro- de aprovizionare trebuie să poată fi monitorate îndeaproape, importurile de soia reprezintă o rușină pentru Europa în, în asemenea condiții. Sunteți de acord cu mine că uh, Uh, de exemplu, din Brazilia, unde se defrișează pădure tropicală um, pe suprafețe mari. Nu vom mai importa de acolo uh, soia, să impunem un embargo acestor importuri sau cel puțin, dacă nu un embargo, un moratoriu, să nu mai uh, importăm soia din Brazilia pentru ca cel puțin acolo să nu se mai defriceze pădurea uh, tropicală. Mulțumesc, domnul Soido, numele PP. Mulțumesc. Domnule comisar, eu vă mulțumesc pentru cuvintele de recunoștință față de agricultori și față de lanțul alimentar care a funcționat în timpul pandemiei. Însă agricultorii și crescătorii de animale s-au săturat de cuvinte frumoase. Au nevoie de un sprijin real. Ei, ne, ei nu cer premii și recunoștință, ci cer doar ca de la Bruxelles să nu le mai impunem uh, zilnic și mai multe exigențe uh, uh, exagerate. Agricultorii și crescătorii de animale au fost printre apărătorii proiectului european, însă asta se schimbă și mulți dintre ei se simt dezamăgiți. Pentru prima oară, în țări precum Spania, am văzut cum s-au ars steaguri europene la anumite exploatări agricole. Nu funcționează interpretarea în anumite limbi, se pare. Puteți continua. Deci vă spunem că se schimbă atitudinea lor față de Uniunea Europeană, deci mulți sunt dezamăgiți. Pentru prima oară în Spania s-au ars drapeluri europene la ferme. Și de ce fac asta? protestează din cauza exigențelor uh, și mai uh, copleșitoare de mediu și deoarece n-au cum să facă față concurenței non-loiale din alte țări, din partea unor țări terțe. Ce se întâmplă în continuare? Vor vota partide extremiste, eurosceptice, așa se vede și în sondaje. Euroscepticismul e uh, în creștere în zonele rurale din sudul Europei și de aceea, domnule comisar, eu vă rog să stabiliți niște obiective de mediu realiste și care pot fi atinse de toți agricultorii noștri. Și în ultimul rând, în ceea ce privește cerințele de mediu, domnule comisar, să nu uităm că atunci când vrem să facem lucrurile mai bine, le stricăm pe cele care deja funcționau bine. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Rodriguez Palop de la GUE. Domnule comisar, eu sunt îngrijorată deoarece nu vreau ca finanțarea acestei strategii să se facă în pofida agricultorilor noștri care deja își pierd din venituri din cauza sumelor reduse de la PAC de aceea, Comisia Agri s-a luptat pentru ca fondul de tranziție justă să îi ajute. Agricultura și creșterea de animale sunt agenți de dezvoltare rurală și trebuie să participe la acest fond. Fondul înlesnește, deci, trecerea la un model productiv mai durabil, trecerea de la combustibil fosili la altceva. Însă nu e vorba aici de a renunța la carbon pentru a avea litiu, deoarece orice mineral până la urmă e insostenabil, orice mină uh, Uh, deschisă până la urmă produce moarte și poluează foarte mult. De aceea e important ca agricultura și creșterea animalelor să fie incluse în acest fond. Sunt sectoare de transformare ecologică mult mai durabile decât sectorul mineritului. Agricultorii și crescătorii de animale ar trebui să beneficieze direct de fond, pe urma fondului de tranziție justă, cred eu. De asemenea, care sunt, uh, care compatibilitatea cu tratatele de liber schimb care fac dumping de mediu și ce se întâmplă cu biodiversitatea din aceste țări terțe de unde importăm noi produse, de fapt? Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Schmidbauer în numele PP. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vă rog să nu vă supărați pe mine. Eu sunt o agricultoare care face agricultură în Austria și um, eu remarc faptul că dumneavoastră nu, vă, nu sunteți un agricultor uh, uh, real. În uh, Austria există 25% din suprafața terenurilor folosită pentru uh, uh, agricultură organică, dar am, am avut nevoie de 25 de ani să ajungem la această suprafață, nu de astăzi uh, pe mâine. Uh, și noi depindem, de exemplu, de exporturile de alimente uh, organice. Dacă cerem o extindere a suprafeței pentru agricultura organică, care va fi o consecință? Va fi, de exemplu, o consecință va fi scăderea uh, prețurilor pentru uh, alimentele respect, uh, respective, ceea ce reprezintă o, o problemă. Uh, dacă uh, considerați că agricultura este responsabilă pentru 10% din gazele cu efect de seră, mă întreb ce se întâmplă cu restul de 90%. Uh, și dacă ne gândim cu seriozitate la, cele 90, la cei 90, 90% de gaze cu efect de seră, nu mai trebuie să discutăm despre uh, acorduri de liber schimb cu uh, Mercosur și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Holeca să are cuvântul acum numele Eșida. Coleg Olecas? Domnul uh, Olecas, se pare că nu e conectat. Ba da, vă rog. Dėkoju, ponas pirmininkė, dėkoju komisijos nariai už apsilankymą. Mulțumesc, Domnule comisar, vă mulțumesc pentru reuniunea de astăzi. Sunt de acord cu această strategie pentru biodiversitate, dar are niște obiective strategice ambițioase. Însă, cum vom garanta um, că nu vor fi urmări negative asupra producției și asupra poziției producătorilor europeni pe piața globală? Mă gândesc la țările baltice, unde uh, Trebuie să știm că avem uh, niște venituri mult sub medie. Ce veți face? Cum vor fi finanțate plățile directe? Și încă o întrebare legată de regiunea Baltică, la care v-ați referit și dumneavoastră. Și Bineînțeles că există un potențial foarte mare de aquacultură în Marea Baltică și de pescuit. Însă ar trebui să ne gândim de asemenea și la posibilitatea de a crea locuri de muncă pentru populația locală. Poate că ar fi bine să înființăm un fond special tocmai pentru reconvertirea acestor persoane, reconvertirea lor profesională. Sau să ne gândim și la noile tehnologii pentru a curăța Marea Baltică. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Le Breton, numele Ida. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ați uh, spus că trebuie crescută biodiversitatea. E o idee măreață, însă mijloacele și obiectivele concrete pe care le folosiți pentru a ajunge la asta sunt lipsite de realism. Mai ales că orizontul este 2030. Mai puțin cu jumătate pesticide, mai puțin uh, cu jumătate de mm, antimicrobiene, 20% mai puțin îngrășăminte și 25% terenuri pentru agricultura bio. Nu cred că vom reuși așa ceva. Nu vom face decât să împovărăm foarte mult agricultorii noștri și ei n-au nevoie de așa ceva. E de neînțeles de altfel. În paralel, Comisia continuă cu politica sa de liber schimb, care va provoca o concurență neloială la adresa UE, deoarece țările exportatoare nu respectă toate aceste norme. Mă gândesc la Mercosur, la Mexic, la Noua Zeelandă, Australia în curând. Deci e complet lipsit de realism și cum să le prezentăm așa ceva agricultorilor noștri care nu înțeleg politica dumneavoastră. Pe lângă asta mai avem și obiectivul suprarealist de a avea 10% terenuri nelucrate. Asta în momentul în care vorbim de sporirea autonomiei alimentare a Uniunii Europene e pur și simplu de neînțeles. Eu n-am întrebări pentru dumneavoastră, însă v-aș ruga să vă gândiți cu mare atenție la politica pe care vreți să o puneți în practică, deoarece în curând niciun agricultor, cel puțin în Franța, nu va mai sprijini această Uniune Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumesc, are cuvântul doamna Deparne Grunenberg în numele verzilor. Uh, dear Chair, dear Ms. Domnule președinte, domnule Sinchevicius, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această reuniune. În numele grupului Verzilor vreau să vă salut colduros. Biodiversitatea e la baza sănătății planetei și are un impact direct asupra omenirii. Dacă pierdem din biodiversitate, viața are de suferit, creativitatea are de suferit pe to- pentru toate generațiile. Sunt uh, mamă, mă ocup de silvicultură și mă bucur că ambele documente, Green Deal-ul și strategia de biodiversitate, recunosc importanța unor acțiuni rapide și țintite. Green Deal-ul se referă și la o nouă strategie silvică, cu obiective clare de reîmpădurire, de conservare, dar și de uh, uh, a ecosistemelor uh, pădurilor. E nevoie de practici um, prietenoase față de biodiversitatea, planuri, o, o silvicultură mai apropiată de natură. Însă asta ar trebui să fie mult mai definit și mai precizat pentru a vedea care e rolul silviculturii în ceea ce privește sequestrarea dioxidului de carbon și rolul ecosistemelor silvice pentru a ne proteja și speciile endemice. Mi-ați putea confirma, în calitate de comisar, că vă veți asigura că viitoarea strategie silvă că va ține cont de aceste obiective și că UE va oferi niște orientări importante statelor membre pentru o transformare ecologică în acest domeniu al uh, silviculturii și protecției sistemelor silvice. Vă mulțumesc! Acum urmează doamna Alieva Veli de la Riniu. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate comisar, cum intenționează Comisia să atingă obiectivul de a transforma 30% din um, terenurile marine și um, din soluri în zone protejate? Ce măsuri legislative se vor introduce? va provoca asta o modificare a sistemului de desemnare a zonelor din Natura 2000, acum în ceea ce este țintele pentru reducerea pesticidelor. Ce alternative există? Cât de departe suntem de asta? Ce modificări propuneți cu privire la procedura de aprobare și renoire a substanțelor active? De pildă, mulți agricultori sunt uh, interesați să știe ce se întâmplă cu glifosatul, de pildă. Se va renoi autorizația de a folosi această substanță? Vă mulțumesc, domnul Sarva, mare cuvântul acum pentru grupul PP. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru participarea la reuniunea noastră. Pe 12 mai ați spus și vă citesc cuvânt cu cuvânt politica silvică, inclusiv silvicultura, intră în politica de mediu a UE. Curtea de Justiție a confirmat acest lucru în 1999. Sfârșit de citat. V-am trimis o scrisoare pe acest subiect și mi-ați răspuns pe 4 iunie. Citesc din nou. În contextul obiectivelor de mediu și de climă ale strategiei biodiversitate 2030 și în contextul viitoarei uh, Uh, strategii uh, silvice. Um, deci în cazul acestora am făcut această declarație în fața Comisiei Envi. Sfârșit de citat. Din fericire, corespondența noastră a ajuns în presă, în media. Și, uh, din păcate, toată această discuție despre competența partajată e acum folosită pentru a susține ideea că politica silvică și silvicultura uh, întotdeauna vor uh, ține acum de mm, politica de mediu UE. Nu eu spun asta, dar mulți folosesc asta în scopuri uh, politice și electorale. Deci confirmați-ne, vă rog, acum, o dată pentru totdeauna că întotdeauna va fi prin competență partajată, deci doar așa va putea reglementa UE. Nu ex- poate exista o politică silvică unică cuprinsă în politica de mediu. Ne puteți specifica de asemenea la ce v-ați referit când mi-ați răspuns în scris? Strategia uh, privind silvicultura se va baza pe strategia de biodiversitate. În programul de lucru al Comisiei, cele două strategii nici măcar nu sunt sub aceeași rubrică. Pădurile nici măcar nu există în tratat. Întotdeauna e vorba de un echilibru între factori de mediu, uh, economici sau sociali. Poate dumneavoastră încercați să schimbați ă, starea de fapt în acest domeniu, dar pentru așa ceva aveți nevoie de o modificare a tratatului. Vă mulțumesc, domnul Spurec, acum de la SND. Uh, thank you, Mr. Doamna. Mulțumesc. Mă voi exprima în limba polonă. Mulțumesc. Acum, în ceea ce privește situația mediului înconjurător, Agenția Europeană de Mediu susține că activitatea agricolă intensivă duce la pierderea de biodiversitate. În raportul său și Curtea de Conturi a arătat că obiectivele de, din strategia de biodiversitate cu privire la PAC, deci arată că aceste obiective nu au fost uh, atinse. Pentru a sprijini o dezvoltare durabilă, această strategie va acționa uh, cu strategia noastră Farm to Fork și cu noua PAC reformată. Întrebarea mea e următoarea, prin urmare, ce acțiuni concrete sunt prevăzute dincolo de ecosisteme sau dincolo de un buget bazat pe rezultate? Ce măsuri vrea să ia Comisia pentru Biodiversitate pentru a reduce impactul negativ a creșterii de animale asupra mediului înconjurător și a producției de nutrețuri asupra mediului. Thank you, Chair, and thanks to the Commissioner for uh, being here. Mulțumesc, spune domnul Rusen. Da, trebuie să avem o sustenabilitate, un echilibru care să țină cont de factorii sociali și economici. Prin urmare, următoarele aspecte sunt importante. Domnule comisar, cum vă veți asigura că vom avea o securitate alimentară și cum vom evita risipa și pierderea de alimente sau pierderea de recolte din cauza anumitor maladii ale plantelor? Faceți planuri de evaluare înainte de a stabili aceste ținte? și obiective? Ați analizat efectul cumulativ asupra producției de alimente, al obiectivului de a avea 30% zone protejate și 10% pentru terenuri doar ca peisaje sau 25% pentru agricultură bio sau reducerea cu 50% a pesticidelor? Ați făcut astfel de valori? În al doilea rând, e absolut esențial să ne asigurăm că avem accesul la o biodiversitate genetică. Cum va asigura Comisia un acces direct la secvențierea materialului genetic? Și ultima întrebare, referitor la instrumente. Agricultorii au nevoie mm, de acces la cele mai multe instrumente. Noile tehnologii care pot crește durabilitatea așteaptă de ani de zile să fie folosite. E gata Comisia să înlăture barierele reglementare împotriva inovării în acest domeniu? Veți face din asta o prioritate? Vă mulțumesc! Acum are cuvântul um, doamna Depo de la PPE. Mulțumesc, spune doamna Dupont. Eu vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că v-ați referit la zonele rurale. Saxonia inferioară, de unde provin eu, acolo agricultura și creșterea animalelor sunt cruciale și pentru menținerea peisajului agricol și rural. Uh, și această comuniune între om și natură e amenințată de prezența lupilor, de pildă. În ultimii ani, mii de animale au fost decimate de lupi în regiunea mea. Și în urmă cu puțin timp, un căluț uh, de rasa um, Hanover a fost și el atacat. Și în multe locuri lupii practic uh, se plimbă nestingeriți uh, prin curți și ograde și pierderile nu sunt doar materiale. Și turismul are de suferit și agricultura și nu mai putem compensa aceste pierderi. Această coexistență forțată deci nu funcționează. Și ce măsuri intenționați să aplicați când veți evalua situația protejării acestei specii, a lupului, pentru a compensa pagubele materiale și materiale produse de lup asupra populațiilor afectate? Vă mulțumesc! Doamna Hlavacek pentru riniu. Good afternoon and Domnul Hlavacek. Thank you Commissioner for joining us and Mulțumesc foarte mult. Bună ziua și vreau să vă felicit pentru obiectivele pe care le-ați prezentat. De asemenea, mă bucur că considerați fermierii ca fiind o parte a soluției. Aș dori să văd și eu rezultatele acestei strategii. Am văzut ce s-a întâmplat cu strategia pentru biodiversitate în ultimii ani și aceste strategii nu și-au atins obiectivul. De aceea, consider că dacă avem niște obiective obligatorii, legale, aceasta nu este o soluție, pentru că nu ne va duce automat la îndeplinirea obiectivelor. E bine că s-a deschis dezbaterea și în legătură cu anumite incongruențe din această strategie. Salut uh, faptul că în această dilemă uh, producție-consum local ați menționat și achiziții publice ecologice. Însă dacă vorbim despre chestiuni cum ar fi achiziții private ecologice, Comisia este de fiecare dată uh, împotrivă, ca și cum s-ar încălca regulile pieții interne. Vreau să vă întreb dacă veți fi mai ambițios și pe această parte, pentru că eu cred că asta ne-ar putea duce mult mai uh, rapid la obiectivele pe care ne le dorim. Sunt îngrijorat ca și alți colegi, pentru că comisiei îi e frică să deschidă discuția și să fie mai ambițioasă în legătură cu țările terțe. În documente nu apare suficient despre aceasta și nici în discursul dumneavoastră. Știm că mecanismele de comerț uh, care uh, le avem din trecut sunt greu de renegociat și vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră acest lucru în următorii 10 ani și dacă am rezolva această chestiune, cred că am putea fi mult mai ambițioși și mai rapizi. Același lucru și uh, pentru noile tehnici de creștere a animalelor. Uh, Dorim să fim excelenți, însă cadrul juridic face ca Europa să rămână oarecum în urmă. Deci nu știu dacă v-ați putea gândi la toate aceste probleme și am văzut astăzi că nu uh, veți avea un studiu de impact și aici se întrerupe sunetul. Tehnice. Da, am avut probleme și, și probleme tehnice, deci intervenția S-a încheiat și acum are cuvântul domnul Paulo de Castro, astăzi cu o mică întârziere, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. Este o plăcere să auzim că agricultorii fac parte din uh, soluția la aceste probleme. După cum știți, dumneavoastră, domnule comisar, grupul nostru susține Pactul Ecologic European, suntem de acord cu necesitatea de a combate schimbările climatice și ne dorim să fim mai ambițioși. Însă, provocarea rezidă în a avea alături de noi pe agricultori și agricultori pe care trebuie să îi uh, stimulăm pentru a își dori să atingem toate aceste obiective atât de ambițioase. Și în acest context aș dori să vă întreb următorul lucru, domnule comisar. Întotdeauna pentru noi este foarte important să atingem echilibrul economic, social și de mediu. Și dacă agricultorii noștri ar trebui să depună aceste eforturi majore, de, când vine vorba de reducerea pesticidelor, de a spori suprafețele um, pentru agricultura organică, pentru a atinge aceste obiective vor avea nevoie de soluții concrete, de inovări. Deci, care este uh, punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis -vis de um, procese inovatoare, de biotehnologie, alta decât or, or, organisme modificate uh, genetic? astfel încât să putem recurge la aceste noi tehnologii și nu la chimie pentru a-i ajuta pe agricultori să atingă toate aceste obiective uh, care mai de care mai ambițioase. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Holm, uh, Holmgren în numele verzilor. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. În aceste circunstanțe e ușor să ne centrăm pe tot felul de procente pe care le-am auzit, 10 sau 30% și așa mai departe. Însă aș vrea să știu ce va face Comisia pentru a se asigura că ecosistemele sunt protejate și că asta se va întâmpla acolo unde e cea mai mare nevoie de ele, uh, pentru că e nevoie de o reglementare a serviciilor din ecosisteme vă gândiți și la posibilitatea de a armoniza definițiile pentru zone protejate sau acestea vor fi hotărâte pe deplin de statele membre? Eu cred că protecția, din păcate, se va face doar pe hârtie și nu în practică și nu se va putea face o adevărată comparație între statele membre. Vreau să vă întreb dacă veți fi în stare să urmăriți niște practici agricole în acest domeniu și dacă da, ce fel de practici uh, sau în ceea ce privește pescuitul și silvicultura și ce instrumente, ce metode veți utiliza pentru acestea. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul uh, doamna Rondinelli din partea neafiliaților. Bună seara tuturor, stimate domnule comisar. Cred că um, nu v-a scăpat faptul că de curând Curtea Europeană de Justiție uh, s-a pronunțat împotriva strategiei pentru biodiversitatea 2014-2020 considerând că rezultatele acestei uh, strategii nu au fost uh, adecvate, în ciuda uh, cheltuirii a 86 de, mili- um, de miliarde de euro, deci sume importante. Um, vă pot spune că discutând cu agricultorii, aceștia se simt ignorați de toate aceste noi strategii și, și în plus sunt destul de îngrijorați pentru că li se cere uh, Uh, atingerea unor obiective foarte ambițioase de la, din partea Europei și nu prea înțeleg care sunt instrumentele prin care ar putea să atingă obiectivele respective. În ceea ce privește noua propunere a Comisiei privind uh, politica agricolă comună uh, pe perioada 2021-2027, nu aduce nicio schimbare și nu va face decât să agraveze uh, deficiențele evidențiate de uh, Curtea de, de Conturi. Deci nu știu dacă nu vă dați seama că uh, această nouă strategie dedicată biodiversității în, context, în contextul unei PAC uh, tradiționale va fi și mai puțin eficace decât uh, s-a întâmplat în, uh, în trecut. Deci cât timp veți mai ignora necesitățile reale ale biodiversității pentru a da curs cererilor exprimate de diferite grupuri de lobby? Vă mulțumesc că am ajuns la sfârșitul acestei runde de întrebări și, domnule comisar, uh, trebuie să reușiți acest act uh, magic ca în 10-12 minute să răspundeți tuturor acestor întrebări. Vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Am să încerc să grupez întrebările pentru că mai multe dintre ele au, menționau aceleași teme. În felul acesta pot să răspund mai, răsp- mai rapid pentru că timpul este limitat. În primul rând, cred că ar trebui să ascultăm ce au de spus agricultorii noștri și pe mine m-au încurajat rezultatele ultimei consultări publice care arată că fermierilor în general le pasă de mediul înconjurător și 58% dintre ei își doresc ca pacul să susțină uh, mediul și clima. 64% consideră că pacul ar trebui să facă mai multe pentru a proteja mediul. În ceea ce privește fermierii care ar fi eurosceptici, nu pot decât să vă spun că voi face tot ce îmi stă în putință pentru a implementa biodiversitatea alături de fermieri, astfel încât să fie fezabil. Și cred că obiectivele noastre ambițioase sunt realiste, se pot realiza și reprezintă o oportunitate chiar pentru agricultori. Foarte mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre echilibru între durabilitate și producția uh, primară. Eu cred că tranziția către durabilitate nu reprezintă o amenințare pentru agricultură, ci este o adevărată oportunitate, pentru că va permite fermierilor europeni să uh, facă schimbările necesare, să se afirme pe piață, astfel încât să garanteze viitorul sectorului agricol în fața uh, concurenților din afara UE. Și tranziția aceasta ar putea uh, reprezenta și un avantaj competitiv uh, pe termen mediu. Noi considerăm că la nivel global sisteme uh, alimentare durabile ar putea aduce peste 1,8 trilioane de euro în plus. Dacă ne întrebăm de ce n-a funcționat în trecut și data aceasta ar trebui să meargă bine, cred că față de strategiile anterioare, acum propunem un pachet cu angajamente clare, măsurabile, care dacă sunt susținute de Parlament și de Consiliu, vor fi mult mai puternice decât uh, actualele obiective pe care le avem. Avem și un cadru de guvernanță care ne va permite o verificare, o monitorizare pentru a vedea dacă se îndeplinesc angajamentele sau nu și pentru a impune măsuri în caz de nevoie. De asemenea, uh, integrăm biodiversitatea mai bine la nivelul politicilor în alte domenii, de exemplu pentru schimbare climatică, energie, agricultură, bineînțeles, uh, comerț, pentru a numi doar câteva dintre ele. Și în același timp ne asigurăm că cheltuielile UE susțin de asemenea obiectivele strategiei. În al doilea rând, dorim să întărim cadrul legal actual și să implementăm mai bine directiva habitatelor și a păsărilor. În al treilea rând, avem niște obiective legale obligatorii pentru planurile de restaurare a naturii, care merg dincolo de ceea ce am făcut până acum. Și, în sfârșit, un alt element la fel de important în contextul politic actual, strategia de biodiversitate este diferită. Este un centru al noului pact verde european și cred că avem o nouă oportunitate aici. Cât privește coerența politicilor, natura colegiului este tocmai uh, în sine aceea de a lucra împreună și nu venim cu nicio comunicare fără să fi avut în prealabil dezbateri uh, in extenso. Deci se asigură o coerență și prin uh, angajamentele pe care și le-a luat Comisia pe mai multe planuri. Cred că uh, această muncă la nivelul colegiului este esențială pentru a asigura coerența. Cât privește acordurile de liber schimb, acestea sunt esențiale pentru economia noastră deschisă și aceste acorduri sunt instrumentul cel mai bun pentru a promova comerțul echitabil cu partenerii noștri. Toate acordurile de liber schimb pe care le avem au obiective ambițioase de promovare a uh, creșterii economice și a durabilității și capitolul de dezvoltare durabilă în cadrul acordului cu Mercosurul este ambițios. Avem uh, capitole de acest fel și în alte acorduri recente, cum ar fi cu Japonia sau cu Mexicul și aceasta se bazează pe faptul că creșterea comerțului nu trebuie să se facă în detrimentul uh, condițiilor de muncă sau a mediului, ci din potrivă ar trebui să promoveze o dezvoltare durabilă. Parlamentul European s-a implicat întotdeauna pe deplin pentru a susține aceste acorduri de liber schimb. Cât privește pesticidele, Datele științifice sunt uh, multe în ceea ce privește impactul asupra biodiversității. Mai multe studii recente au arătat că există o reducere dramatică a populației de păsări și insecte în Europa și că utilizarea pesticidelor sintetice a fost o cauză care a provocat acest lucru, o cauză majoră. Uh, aceasta, de asemenea, pune în pericol uh, polenizarea și are tot felul de consecințe negative și asupra sănătății omului și, bineînțeles, asupra uh, polorii apei. În ce privește agricultura ecologică. Noi o susținem, susținem toate aceste uh, abordări, uh, rotația culturilor, mixul de diverse practici agricole și așa mai departe. Aceasta înseamnă să aducem principii uh, naturale și să le implementăm. Și datele ne arată că aceasta uh, poate aduce alimente sănătoase, poate crește sau menține productivitatea și în același timp uh, se reduce amprenta alimentelor și o reducere de 30% a emisiilor din domeniul agricol. Pe de altă parte, agricultura uh, ecologică și practicile cele mai cunoscute în acest domeniu pot uh, duce și la creșterea fertilității solului și a biodiversității. Pe lângă agricultura biologică, întrebați dacă putem extinde această agricultură uh, ecologică pentru a hrăni populația care este în creștere, pot să vă spun că Uh, obiectivul pe care îl avem noi pentru biodiversitate, impactul uh, agriculturii ecologice asupra producției va fi redus. În primul rând pentru că obiectivul nu este departe de uh, ceea ce s-a propus pentru creșterea agriculturii ecologice. Aceasta se va răspândi mai degrabă prin culturi, culturi în care uh, pierderea uh, din punctul de vedere a randamentului este scăzută și dacă uh, ne gândim că vom ajunge la 80% randament, de exemplu, cu agricultura ecologică și extinderea terenului pentru agricultură ecologică de la 8 la 20%, atunci vom avea o pierdere de mai puțin de 4% față de producția actuală, ceea ce nu este semnificativ și cu atât mai puțin dacă ținem cont și de uh, export, surplusul de exporturi din ce în ce mai mare uh, și deșeurile alimentare. Cât privește pădurile, în primul rând, uh, pădurile tinere și cele bătrâne. E adevărat că aceste păduri sunt definite de Convenția privind uh, biodiversitatea biologică, în care se spune că toate pădurile se află în păduri primare sau secundare care și-au dezvoltat uh, structurile și speciile care în mod normal sunt asociate cu aceste păduri și care până la momentul acela funcționează ca un ecosistem diferit de orice altă pădure tânără. O definiție asemănătoare se află și în ghidul Comisiei pentru Natura 2000 și pădurile și noi considerăm că mai puțin de 2% din pădurile europene sunt de acest fel. Cum putem cere uh, Braziliei să protejeze Amazonia dacă noi nu suntem în stare să menținem, să păstrăm aceste hotspot-uri importante în Europa? Noi, practic, în acest ghid am uh, transferat definiția la nivel global până la nivelul european pentru a proteja aceste păduri și, totuși, trebuie să rezolvăm în continuare și câteva chestiuni de traducere, mai ales în versiunea germană, care au dus la o confuzie inutilă. În ceea ce privește competența UE uh, în domeniul silviculturii, pot să vă spun foarte clar la acest punct și am răspuns și în scris la niște întrebări pe care le-am primit din partea colegilor dumneavoastră. Politica în domeniul uh, silviculturii este de competență partajată între UE și statele membre. Curtea de Justiție Europeană a confirmat în 1999 faptul că dacă și atunci când obiectivul este acela de a proteja pădurile, aceasta este în conformitate cu articolul 199 și anume protecția mediului. Timp de mai mulți ani am avut uh, legislație fragmentată în UE care se referea la acest lucru, de exemplu directiva habitatelor Natura 2000 cu 20% din păduri sau uh, regulamentul în ceea ce privește comerțul cu lemn între UE și țările terțe. Am ascultat și iau notă de comentariile dumneavoastră în ceea ce privește producția de alimente. Uniunea Europeană este cel mai mare exportator de alimente. S-a ajuns la un nivel record în anul 2019, uh, un surplus de un excedent de 39 de miliarde. Avem însă și alte probleme, cum ar fi, de exemplu, deșeurile alimentare, obezitatea, consumul excesiv și, în general, amprenta asupra mediului care este foarte mare. Și pandemia COVID-19 ne-a arătat uh, că lanțul de aprovizionare a rezistat. Nu au existat probleme decât cu mici excepții, sparanghel sau vin și, de exemplu, pentru legume, în mod surprinzător, nu s-a ajuns la probleme mari. Însă un alt lucru e sigur, este că pentru a asigura siguranța aprovizionării pe viitor și pentru a face față uh, ajustărilor dramatice în urma problemelor climei este să trecem către un sistem alimentar mai rezistent și mai durabil. Tot la capitolul pădurilor, pădurile sunt esențiale pentru a face față obiectivelor ambițioase asupra schimbării climatice și a biodiversității, care sunt două fețe ale aceleiași monede până la urmă. Comisia și-a luat angajamentul să mențină uh, ecosistemele din păduri și să le îmbunătățească din punctul de vedere al calității și a cantității. Și dacă plecăm de la strategia de biodiversitate pentru 2030, Comisia va pregăti o nouă strategie care să acopere întreg ciclul pentru păduri și noua strategie în silvicultură a UE va avea drept obiectiv principal o uh, împădurire eficiente, o menținere a pădurilor, în Europa pentru a crește uh, absorpția de dioxid de carbon, pentru a reduce incidența incendiilor forestiere și pentru a respecta principiile ecologice care respectă biodiversitatea. S-a menționat și Marea Baltică. La acest capitol vom începe uh, discuțiile în legătură cu starea, situația Mării Baltice în septembrie, așa cum spuneam în discursul meu, avem nevoie de o responsabilitate comună aici și toată lumea trebuie să-și dea seama de faptul că e vorba de o urgență. Cât privește finanțarea și CFM-ul, avem un fond exclusiv pentru pescuit care acoperă acțiuni diferite pe care le vom uh, propune și în continuare. Am propus o întărire a fondului cu încă 500 uh, de milioane. Și o întrebare cât privește lupii. Comisia a reușit, să facă o evaluare, mă scuzați, nu a lupilor, a păsărilor, directivei uh, păsărilor. E nevoie de o mai bună implementare pentru această directivă, să se lucreze cu statele membre, cu toți actorii implicanți, bineînțeles uh, cu agricultorii, și prin politicile de mediu și agricultură, Comisia a susținut activ toate statele membre, iar autoritățile trebuie să îmbunătățească coexistența între oameni și uh, mari prădători, mari carnivore. Legislația existentă arată că statele membre au uh, deja uh, legislație pentru protejarea animalelor, cum ar fi, de exemplu, uh, lupii, și un control echilibrat al populației acestora. Iată, am încercat să vă răspund la toate întrebările dumneavoastră și aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Cred că comisarul pentru mediu oceane și pescuit, ar trebui să aibă discuții regulare cu comisia dumneavoastră. Bineînțeles, sunt dispus să mă întâlnesc la nivel bilateral, voi răspunde la toate scrisorile dumneavoastră și sper să lucrăm constructiv și să discutăm pe marginea întrebărilor detaliate pe care le-ați prezentat astăzi. Toate sunt extrem de uh, relevante pentru că vin practic direct de la fermieri. Așa înțeleg eu lucrurile. Vreau să vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Am luat notă de toate aspectele pe care le-ați prezentat și, bineînțeles, aștept contribuția dumneavoastră prin rezoluția Parlamentului asupra biodiversității. Și vreau să reiterez aici, sunt convins și sunt asigurat de avizele pe care le-am primit din partea uh, fermierilor și de rezoluțiile dumneavoastră că tranziția nu reprezintă o amenințare pentru sectorul agricol, ci o oportunitate pentru a supraviețui. Și nu uh, subestimez aici impactul pe termen scurt pentru anumite părți ale agriculturii. Iată de ce tranziția va fi însoțită și de ajutoare financiare și de alte instrumente uh, ce vor fi mobilizate. Voi lucra îndeaproape de uh, comunitatea fermierilor pentru a-i ajuta și tocmai de aceea pacul este esențial, este un element crucial pentru a putea atinge multe dintre obiectivele ambițioase de mediu și strategiile noastre. Aș vrea încă o dată să vă mulțumesc pentru atenție și sper să fi răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Dank, ehm, Herr Comisar! Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați încercat să răspundeți uh, la toate aceste întrebări și pentru că ați fost alături de noi atât de mult timp. Ați remarcat, desigur, că um, Există foarte multe întrebări legate de această strategie privind uh, biodiversitatea și că mm, se pune, au fost exprimate argumente în sensul uh, stimulării uh, agricult, agricultorilor. Mulți consideră că am pus carul înaintea boilor prin această strategie și poate uh, și pentru ca boii să tragă din nou carul, trebuie să fie uh, uh, hrăniți, de exemplu, uneori mai trebuie să fie și îmbiați cu un furaj de bună calitate, de exemplu, și dacă am avea o asemenea abordare, uh, cred că această strategie privind biodiversitatea, împreună cu agricultorii, va deveni un succes. Vă mulțumesc din nou și acum trecem direct la punctul 5 de pe ordinea de zi. Avem o întârziere importantă deja și am ajuns la prevederile tranzitorii, um, unde colega noastră Katainen are uh, vești bune pentru noi. Este posibil să ajungem la un rezultat uh, provizoriu în pe parcursul președinției croate, însă nu aș dori să vă dau eu mai multe detalii, ci să dau ocazia colegii noastre Katainen să ne spună care este situația. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mă bucură faptul că pot să vă spun că avansăm foarte bine cu dialogurile tripartite care s-au uh, desfășurat atât la nivel tehnic cât și la nivel politic după votul din uh, plenară. Atmosfera de lucru a fost una foarte constructivă și mă bucură să vă pot spune că am încheiat cu uh, angajamentele multianuale în ceea ce privește programele de agricultură uh, organică și bunăstarea animalelor. Am obținut un ajutor similar și pentru perioada de tranziție și am avut succes și când vine vorba de includerea altor amendamente cerute de Parlamentul European în ceea ce privește drepturile pentru cei care cultivă plante, toate punctele, uh, multe puncte importante pentru Parlamentul European. După cum știți, după votul din comisie, o cerere cheie din partea Parlamentului European a fost vorba de continuarea modelelor de guvernanță internă, propusă într-un mod voluntar de Comisia Europeană, ceea ce din punctul, din punctul meu de vedere contravenea propriei logici a Comisiei Europene. Din păcate, lucrurile vis-a-vis -vis de acest punct nu s-au clarificat. Consiliul nu a fost de acord și este mm, și păstrează și păstrează, își păstrează poziția ne, nemișcată vis-a-vis -vis de acest punct. Deci, cu alte cuvinte, majoritatea statelor membre nu este de acord cu un sistem obligatoriu de guvernanță și Comisia a avut o atitudine critică față de acest punct. Chiar dacă uh, este un punct pentru care Parlamentul European a luptat uh, din răsputeri, un punct cu care eu personal sunt de acord, nu pot decât să îmi exprim regretul față de lipsa um, de flexibilitate din partea partenerii, partenerilor de, de negociere. În ceea ce privește măsurile de piață în contextul COVID-19, aici am, uh, am progresat foarte bine. Este vorba de măsuri naționale, de măsuri de piață pentru uleiul de măsline, de reducerea unor praguri pentru a răspunde cererilor sectoriale um, care, sectoarelor care se confruntă cu dificultăți pe piață ca urmare a crizei COVID-19. Um, în ceea ce privește asistența tehnică sporită și aici uh, am înregistrat uh, progrese, uh, plățile pentru, um, pentru zonele Uh, pentru anumite zone speciale din Austria. Aici mai este nevoie de anumite uh, negocieri tehnice. În ciuda cerințelor puternice exprimate de noi vis-a-vis -vis de flexibilitate și de, regiuni, de regiunile ultraperiferice, Consiliul ne-a spus că nu are un mandat pentru a merge mai departe și Comisia s-a referit la, la probleme juridice. Uh, Poate, prin intermediul unui considerent, am găsit o soluție de compromis pentru că această chestiune atât de importantă să rămână în continuare uh, discutată. Se pare că cererea noastră de a spori cofinanțarea nu este sprijinită de alte instituții și, în plus, aș dori să vă atrag atenția asupra elefantului din sală, mă bucură faptul că pot să vă spun că în ultimul trialog atât, atât Parlamentul cât și Consiliul au convenit în principiu să există o perioadă tranzitorie de 2 ani, însă un punct important este în continuare deschis. Dacă extinderea programelor de dezvoltare rurală să aibă un caracter obligatoriu sau uh, voluntar în perioada de 2 ani de, de tranziție. În ceea ce privește uh, Uh, normele din articolul 8 din uh, cadrul financiar multianual propus, este evident că s-ar putea, că trebuie găsit o soluție pentru ca statele membre să nu piardă fondurile din al doilea pilon. Cred că soluția găsită este una uh, rezonabilă și conferă securitatea juridică agricultorilor, acesta fiind principalul nostru, principalul nostru obiectiv. Am și vești proaste, dragi colegi. Uh, din păcate, Comisia nu a reușit să adopte o poziție vis-a-vis -vis de necesitatea unei uh, perioade de tranziție de 2 ani, în ciuda voinței exprimate în acest sens de colegitor. Și aș dori să lansez un apel uh, uh, către Comisia Europeană de a-și, uh, de a respecta rolul de mediator uh, adecvat dacă nu, reforma PAC trebuie să înțelegem că nu se va încheia la timp și o perioadă de tranziție de un an nu va fi suficientă pentru ca administrația Comisiei sau administrațiile naționale să uh, înțeleagă care sunt consecințele uh, reformei PAC. Această legislație va intră în vigoare doar peste șase luni și avem nevoie de certitudine juridică pentru acest sector. Eu cred că din, pe fond acest dosar poate fi rezolvat la trialogul viitor, prevăzut pe data de 13 iunie, deci încă sub președinția croată, în ceea ce privește cifrele CFM, am declarat că avem nevoie de un mesaj sau declarație politică puternică ca urma, la încheierea acestor negocieri dacă nu dispunem de uh, cifrele concrete privind CFM-ul. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamne Katainen. Am văzut și care este programul la televizor în uh, Finlanda. Mm, vă mulțumesc uh, Îți mulțumesc, însă pentru activitatea ta pe acest dosar. Există câteva întrebări. Primul este domnul Dorfman. Da. Eu am următoarea întrebare. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Elsi și întregii echipe de negociere din partea mea pentru munca lor uh, din ultimele săptămâni. Uh, sunt câteva punct, două puncte la care aș dori să mă refer. Mi se pare puțin absurd faptul că Comisia în continuare este convinsă că avem nevoie de un singur an uh, de tranziție. Nu că nu mi-aș dori să fie suficient uh, anul respectiv, însă eu cred că toată lumea a început să înțeleagă că nu mai avem nu mai avem suficient uh, timp pentru ca până la sfârșitul anului viitor reforma PAC să, se, să devină realitate. Și celălalt punct, mult mai grav din punctul meu de vedere, este poziția privind conver- convergența. Domnul președinte Herbert, ne pare rău, trebuie să continuăm în limba engleză pentru că um, se întrerupe serviciul de interpretare. Um, I'm very concerned what uh, Elsie told us about internal convergence, because if I think what we spoke just the last two hours here uh, with the commissioner, uh, telling that we must honor who uh, gives a positive impact uh, for biodiversity and other things,